O comunicare procesul verbal al, al sesiunii de ieri a fost publicat. Dacă nu există obiecții, atunci procesul verbal este adoptat. Am